Dragi colegi, trecem la explicațiile de vot. Primul raport este raportul Ertug. Doamna Șoidrova, vă rog, vă dau cuvântul. Doar o clipă vă rog să așteptați, dragi colegi. Trecem la explicațiile de vot. V-aș ruga să faceți liniște. Doamna Șoidrova, vă rog.